Dear ladies and gentlemen. Bună seara, doamnelor și domnilor, vă rog să luați loc, astfel încât să putem uh, începe reuniunea comună a celor trei comisii, DV, DROA și AFET. Dragi colegi, Good evening to everybody. Bună seara tuturor! Haideți să începem această întâlnire comună de îndată. Este o onoare pentru mine să coprezidez împreună cu colegele mele, doamna Linda McEvan, care este președinta Comisiei pentru Dezvoltare, și doamna Elena Valenciano, președinta subcomisiei pentru drepturile omului, această întâlnire pe care o avem în fiecare an cu laureatul Premiului Saharov pentru libertatea de gândire. Sunt uh, foarte bucuroasă să le urez bun venit uh, astăzi la întâlnirea noastră doamnei Nadia Murat. și doamnei uh, Lamia Haji Bashar, ambele laureate ale Premiului Saharov 2016. Aș vrea de asemenea să îi urez bun venit unuia dintre ceilalți doi uh, nominalizați de pe lista scurtă, în, în, și anume Mustafa Gemilev, Can Dündar, celălalt finalist, uh, Trebuia de asemenea să fie alături de noi în această seară, însă din cauza unor probleme logistice nu a ajuns, dar sperăm că va ajunge mai târziu. Domnul uh, Gemilev uh, beneficiază de traducere în limba rusă. Uh, dumneavoastră veți avea posibilitatea să faceți o scurtă intervenție la finalul întâlnirii noastre. Aș dori de asemenea să îl salut pe colegul uh, David Campbell Bannerman, care este președintele delegației pentru relațiile cu Irak, uh, țara din care vin uh, cele două laureate. Acum aș dori să vă reamintesc că Parlamentul European decernează premiul Saharov pentru libertatea de gândire încă din 1990, 1988 persoanelor sau organizațiilor care, prin acțiunile, gândurile și mărturile lor, ne reamintesc uh, cât este de important pentru viața democratică a unei țări să fie respectate și protejate drepturile omului și libertățile fundamentale. De-a lungul anilor, acest premiu a devenit uh, expresia concretă a angajamentului nostru transpartinic uh, pentru protejarea și promovarea drepturilor omului și dovada sprijinului nostru pentru cei care luptă pentru libertate și justiție în fiecare zi în întreaga lume. Există în continuare multe locuri în lume în care oamenii și grupurile continuă să se lupte în fiecare zi pentru aceste drepturi fundamentale și pentru posibilitatea de a-și determina propria viață și propriul viitor. Această luptă continuă în atât de multe locuri din lume ne arată cât este de important acest uh, cadru general și cât de ușor poate fi distrus. În momente dificile uh, în care ne confruntăm uh, cu o criză după alta, de la afluxuri mari de refugiați sau terorism, nu trebuie să fim tentați să um, facem rabat de la drepturile omului pentru care ne-am zbătut atât de mult. Dragi colegi, astăzi îi onorăm uh, pe, le onorăm pe câștigătoarele premiului uh, Saharov, doamna Nadia Murad și doamna Lamia Haibashar, iar împreună cu uh, dumnealor îi onorăm pe toți cei care se luptă și se zbat în fiecare zi în comunitățile lor sau la scară extinsă pentru a susține drepturile omului, conferindu-le astfel o valoare universală. Aș dori acum să-i dau cuvântul uh, colegei mele, doamna Elena Valenciano, președinta Subcomisiei pentru Drepturile Omului. Elena, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc uh, tuturor pentru că sunteți prezenți în această seară la această întâlnire. Suntem alături de două femei uh, extraordinare. Iar Parlamentul European le aduce omagiu acestor laureate ale premiului Saharov 2016. Ele provin din uh, comunitatea Yazidi, o mică comunitate religioasă care se străduiește să supraviețuiască și care are o istorie de mii de ani. Această comunitate a fost uh, înțeleasă greșit și a fost persecutată de-a lungul uh, istoriei. Uh, și, practic, uh, au fost puse în paginile negre ale istoriei. Și uh, aceste, această comunitate a fost uh, supusă genocidului uh, chiar și în secolul nostru. Uh, Daesh uh, a instituit o stare de teroare în uh, regiunea în care trăiește această comunitate. Comunitate care a fost uh, supusă unor cruzimi incredibile Suferința iazidilor este cunoscută astăzi datorită unor voci precum Nadia Murad și Lamia Ajibașar. Ele au fost uh, răpite, li s-a distrus uh, viața liniștită pe care o aveau și lumea pe care o știau nu mai există. Familiile lor nu mai există. Și uh, ele au fost supuse uh, uh, unor uh, torturi fizice și psihologice care nu pot fi descrise în cuvinte. Însă astăzi ele sunt alături de noi astăzi. Au reușit să fugă, au reușit să scape și să ajungă în Europa. Au reușit uh, să se ridice din nou în picioare, iar acest premiu uh, nu este pentru suferința lor, ci pentru curajul lor. Acest premiu este pentru, uh, nu este pentru condiția lor de victime ale uh, jihadului sexual, ci pentru curajul lor de a depăși această suferință practic, uh, ele vorbesc uh, pentru miile de femei care încă se află sub controlul uh, Daesh în nordul Siriei, care suferă niveluri inimaginabile de violență. Practic, trebuie să-i ajutăm pe cei mai persecutați oameni. Acesta este scopul acestui premiu Saharov, iar Parlamentul European le aduce acest omagiu prin decernarea acestui premiu pentru Nadia și la mia, Ele sunt persoane extraordinare care au găsit puterea de a lupta pentru familiile lor, pentru oamenilor, pentru prietenilor și pentru ceilalți, pentru cei din jur. Ele uh, ne învață o lecție de curaj și de demnitate și trebuie să ne asigurăm că uh, vocea lor și mesajul acestor femei uh, curajoase să poată fi auzite cu toată forța, astfel încât nicio altă femeie să nu trebuiască să mai sufere ce au suferit ele. Vă mulțumesc! Mulțumesc, Elena, pentru că ne-ai reamintit uh, ce s-a întâmplat și de ce am decernat uh, acest uh, premiu acestor laureate. Aș dori să vă spun că acest Parlament vă decernează acest premiu pentru că ați dus o luptă dificilă. Suntem alături de voi pentru lupta voastră și pentru demnitatea voastră și pentru faptul că apărați drepturile omului Uh, fără altă introducere, îmi face o deosebită onoare să vă dau cuvântul pentru a vă adresa Comisiilor Reunite. Cine dorește să înceapă? Doamna Murat? Doamna Haji Bashar. pove halate. Uh, I thank you very much. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ne-ați decernat acest premiu. يعني ما تفكرن وهن بنا وهن يعني هكا هكا بيجن دنجي ما uh, This shows that acest, acest premiu demonstrează că ne susțineți uh, și că încercați să ne ajutați. كم هون بيهتر يعني افتشنا كافيش مرا هون بيهتر هاري كاريا ما بكن جبر هي سي هزار وهناك جنو زارو كما دستي داعش هي بهتا تحرير كرنا وانها تيكرن I hope that you increase Sper că Uh, veți oferi mai mult sprijin comunității mele pentru că încă mai sunt 3500 de femei și copii ca noi aflați încă în captivitatea ISIS. Uh, our community. Comunitatea noastră are nevoie de securitate uh, Uh, internațională și de protecție internațională. Noi, uh, o comunitate creștină din Irak și reprezentanții altor minorități din Irak, avem nevoie de zone sigure, de zone de securitate. Uh, fără sprijinul dumneavoastră nu ne vom putea reîntoarce în regiunile noastre. زلامد ما زارو کن ما عقلوان بغايرين بالنسر دین خوا uh, We cannot return back to nu putem să ne întoarcem uh, în uh, zonele noastre fără sprijinul dumneavoastră, pentru că comunitatea noastră este expusă riscului de a fi masacrată, iar femeile noastre vor fi răpite și violate, iar copiii noștri vor fi agresați.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 I am one of the... Eu sunt uh, una dintre fetele Yazidi care au devenit victimele ISIS, însă există mii de fete ca Nadia și ca mine care au fost victime ale terorii comise de ISIS împotriva noastră. زخارف قواتك بنافي من ريش همو جني The Zakharov uh, Prize is a big... Premiul Saharov uh, uh, este unul foarte important pentru noi, însă nu este decernat numai pentru noi două, ci este un premiu dedicat miilor de femei victime ale ISIS. Another point I want to. Aș dori de asemenea să menționez uh, că după eliberarea Shingar au rămas uh, multe uh, gropi comune de care nu se ocupă nimeni. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ne-ați decernat acest premiu și sper că veți oferi mai mult sprijin comunității mele. Uh, our women and children femeile și copiii noștri care au uh, supraviețuit uh, și care au scăpat trăiesc în Kurdistan într-o situație foarte proastă, în tabere. نیل چی ژیدا چادر نیل چی ژیدا حالێوان گەلێکی پیسە نازارۆکت آم مدرسه و نەتەختورە و نەتشتە. Also, eh, the Yazidi people cei din comunitatea Yazidi care trăiesc eh, pe muntele Sinjar eh, trăiesc într-o situație foarte proastă, iar copiii nu merg la școală. I hope that you uh, help Sper că ne veți ajuta să reconstruim aceste zone și că ne veți ajuta pe noi.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 I would like to thank you all for your attendance. Aș vrea să vă mulțumesc dumneavoastră tuturor pentru prezență, pentru timpul pe care l-ați afectat uh, să veniți aici și vreau să mulțumesc tuturor membrilor Parlamentului European care nu au uitat de noi. Bodenberg, Almanica, Europe, Boastaman, Waka, Scarim, Dengi, Khobugahin, Harji, Hagi, Kasani, Hazar, Uset, Kachkujin, Zarokira, شعلاجة نفسي وجسدي رب وطريقي مكاري الزركب مش عالمي را بانجري من داعش بيجي Before I start, I would like to thank... Înainte de a începe, aș vrea să uh, mulțumesc uh, landului Baden-Württemberg uh, pentru faptul că a oferit un număr de 100.000 de concetățeni de-a mei să vină aici în Europa într-un loc sigur și care ne-a permis să facem ceea ce am făcut. I think, uh, not many people in the... Nu cred că există foarte mulți oameni în lume care știu într-adevăr ce este și ce face statul islamic. ISIS uh, nu ascunde crimele sale, chiar uh, uh, să vășesc crimele pe care lor cu mândrie și se afișează cu asta peste tot. ultimii doi ani am pierdut uh, și toată uh, baza noastră materială și templele uh, noastre au fost profanate. Foarte puține familii Iaside au fost cruțate, fiecare familie au fost pierduți în au căzut victime statului islamic, cel puțin unul, două persoane, poate și mai mult. Mi-am început activitatea acum un an, când am ajuns în Germania. Mai întâi am făcut o declarație în fața Consiliului de Securitate. Am uh, călătorit în peste 20 de țări unde am vorbit cu președinți, membri a parlamentelor și alți oficiali. Am întâlnit uh, foarte mulți oameni pe care am privit în față, cărora le-am spus, uh, le-am povestit despre miile de uh, femei care au fost ucise, care au, au fost tranzacționate ca niște sclave, care au fost violate. Nu, nu vreau să mă întorc la acești lideri, să le repet toate aceste lucruri, pentru că mi-e rușine. Uh, Peste 14 eh, gropi comune au fost eh, descoperite recent, eh, gropi comune în care au fost aruncate trupurile atât a bărbaților cât și a unor femei și copii, care însă nu au, de pe care au fost îndepărtate orice urme de violență. Trebuie să existe o soluție pentru toate minoritățile, trebuie să existe o zonă de securitate care să uh, uh protejeze milioanele de aziz și de aparte, uh, persoane aparținătoare altor minorități, uh, pentru că acestea să nu fie nevoiți să se refugieze din locurile de origine. Cred că uh, aceste persoane care se refugiază din calea persecuției, a uh, violului sistematic, nu trebuie să fie stigmatizate, nu trebuie să uh, fie acuzate de, pentru faptul că s-au lansat pe această cale a migrației. Există oameni care spun că sfârșitul Daesh este aproape, cel puțin în Siria, dar uh, eu vă spun că uh, Daesh nu se uh, nu va sfârși prin faptul că acei bărbați își vor rade bărbile. Din potrivă. Aș vrea să vă mulțumesc eh, tuturor pentru acest eh, premiu Saharov, care să știți că a adus bucurie în fiecare cort din eh, Irak, Kurdistan, Turcia, Grecia și în inimile tuturor victimelor din această lume. Bucură foarte mult să auzim că acest premiu pe care noi l-am uh, conferit uh, este în același timp și o ungere a suflet pentru atâția oameni. Aș vrea să dau cuvântul acum domnului David Campbell Bedeman care este președintele delegației pentru Irak și care vrea să spună și el câteva cuvinte în legătură cu acțiunile eh, recentele Parlamentului în, această, în acest context. Mulțumesc, doamnă președinte. Este o onoare pentru mine să eh, salut eh, ca oaspeția Parlamentului cele două laureate în cursul acestei săptămâni, delegația pentru Irak uh, va avea o întâlnire separată cu cele două doamne. Evident că dumneavoastră din Comisia AFET știți foarte bine că Irakul este un leagăn de civilizație. Uh, Babilonul, Bagdadul, uh, dar și siturile istorice din Siria, din Mesopotamia sunt adevărate leagăne de civilizație și civilizații, când spun civilizații, mă gândesc la mai multe civilizații, nu doar la cea, cea creștină, dar între altele și la cea asiatică. Uh, destinele care ne-au fost relatate sunt uh, extrem de dramatice. Um, am, am vorbit cu o femeie care și-a pierdut patru fii în uh, lupta împotriva Daesh. I-am salutat mâna și i-am mulțumit pentru sacrificiul pe care ea l-a făcut. Eh, Charles Stenock și cu mine am eh, eh, vizitat frontul Peșmerga la 15 km de Mosul. Am fost martori eliberării Mosulului, dar a fost o eliberare foarte dificilă, cu tranșee săpate peste tot. Deci, vă felicit, doamnelor, pentru acest premiu Saharov, care este meritat cu prisosință și uh, mă bucur încă de pe acum să uh, vă pot saluta în delegația noastră pentru Irak uh, peste câteva zile. Oricum, mă bucur să fi putut adresa măcar aceste câteva cuvinte. Mulțumesc, spunea doamna McEwen. Mai întâi dau cuvântul coordonatorilor și apoi, în funcție de timpul rămas la dispoziție, dau cuvântul și altor colegi. Începe cu grupul PPE, domnul Gjip, 3 minute maxim, vă rog. Thank you, Madam Chair. <clears throat> Mulțumesc, doamna președintă. Voi vorbi în polonă. Doresc să mulțumesc în numele grupului meu politic uh, acestor femei curajoase din comunitatea Yezidii, Nadia Murad și Lamia Hagibasha. Ele au uh, trecut prin situații incredibile, uh, prin sacrificii uriașe. Dar au vorbit prea puțin despre aceste sacrificii. Spiritul lor a rămas puternic. Premiul uh, Saharov încearcă să răsplătească aceste sacrificii și Parlamentul European cred că nu poate, de fapt, să îndrepte lucrurile. Evenimentele teribile prin care ele au trecut sau alte eh, comunități eh, etnice sau religioase din eh, așa numitul stat islamic aceste minorități, minoritatea yezidii, creștinii, alte comunități religioase sunt urmăriți, sute eh, au trebuit să se refugieze eh, ca să evite eh, tortura. În februarie anul curent, la solicitarea grupului nostru, am avut o dezbatere în care s-a vorbit despre acest genocid Cred că, de fapt, Curtea Penală Internațională trebuie să pună sub urmărire pe cei care au comis acest genocid. Dovezi există suficiente. Noi vă mulțumim pentru ceea ce ați făcut dumneavoastră pentru ca uh, toate aceste fapte să devină cunoscute omenirii. Și toți cei care au fost uh, nominalizați pentru premiul Saharov, uh, Mustafa uh, Jamilev și alții ar fi meritat, desigur, această distinție. Mustafa Gemilev este conducătorul tătarilor din Crimea și pe 10 decembrie la Varșovia a spus cuvinte impresionante. Spunea când am aflat că uh, mă număr printre cei uh, nominalizați uh, pentru premiul Saharov, mi-am spus că este o distincție impresionantă, dar dar cu siguranță că mai mult merită aceste două femei curajoase acest premiu. E bine, pentru aceste cuvinte, Mustafa Jamilev merită de asemenea toată aprecierea noastră. Sam osobiście znał. Eu personal. A jego naród. Eu personal am fost și în Uniunea Sovietică și um, eu știu prin ce au trecut în Uniunea Sovietică tătarii din Crimea. Uh, iar acum au o mare problemă, nu se pot întoarce în patria lor. Deci uh, toți uh, cei pe care i-am numit uh, ca fiind uh, nominalizați pentru premiul Saharov nu au ajuns până la urmă să primească acest premiu, dar merită um, aprecierea noastră pentru că s-au angajat pentru gândirea liberă și vă felicit pe toți cei care ați fost nominalizați. Mulțumesc! Mulțumesc. Domnul Panzeri din partea grupului social-democrat. Grație, președinte. Mulțumesc, doamnă președintă. În numele grupului socialiștilor și democraților. Vreau să spun că sunt foarte mândru că astăzi putem să le salutăm în mijlocul nostru pe Nadia Murad și Lamia și Bashar pentru că au venit în mijlocul nostru uh, pentru uh, a primi uh, premiul Saharov pentru ediția 2016. Dar există și alți candidați, Chan Dündar și Mustafa Jamilev, care au luptat pentru libertate, pentru drepturile omului și uh, vreau să îi asigur că uh, se vor bucura uh, de sprijinul nostru și de solidaritatea noastră. Nadia și Lamia au trecut prin experiențe cumplite. De fapt, niciun om nu ar fi trebuit să trăiască asemenea experiențe. Toți cei care se află în sala aceasta um, admiră um, comportamentul dumneavoastră, pentru că ă, din victime ați devenit luptătoare împotriva crimelor comise de ISIS, în timp ce ISIS ă, întruchipează, de fapt, ă, violența inclusiv împotriva femeilor din etnia yezidi. În august 2014, Cinciar a fost ocupat de către luptătorii ISIS. Sunt sate din nord-vestul Irakului care au fost cucerite. În 2016, într-o declarație a Națiunilor Unite, se vorbește despre faptul că ISIS a comis un genocid împotriva populației yezidi. Este o crimă împotriva umanității. Uh, femei și copii au asistat la uciderea soților, a bărbaților, după aceea au fost uh, duși în Irak, uh, au ajuns sclavi, au ajuns victime ale violențelor. Comunitatea internațională condamnă aceste fapte cumplite de război în numele unei strategii, de fapt. Vrem să amintim faptul că acest uh, premiu uh, a fost uh, conferind în 2014 unui medic uh, care a luptat pentru drepturile omului și ale femeilor din Congo. De fapt, însă, cei care comit asemenea fapte împotriva umanității nu ar trebui să scape nepedepsiți și trebuie să găsim modalități de a stabili aceste fapte și uh, să ajungă cei care le comit în fața procurorilor iar joi dimineață Parlamentul va adopta o rezoluție privind uh, gropile comune din Irak. Deci, uh, atât vreau să spun în legătură cu acțiunile noastre. Iar dumneavoastră, care sunteți deținătoare ale premiului Saharov, uh, doresc să vă felicit în numele grupului meu politic și sper ca prin obținerea acestui premiu să deveniți mai vizibile în lupta dumneavoastră pentru drepturile femeilor. Um, thank you. Mulțumesc foarte mult. Charles Tannock din partea grupului ECR. Și eu doresc să le salut călduros pe cele două uh, oaspete Um, în ședința noastră din seara aceasta pe uh, doamna Murat și pe doamna Agi Bașar. De asemenea, îl salut pe domnul Gemilev, uh, și doresc să îi mulțumesc pentru că la Bruxelles s-a întâlnit cu grupul nostru și mulțumesc pentru ceea ce face pentru tătarii din Crimea. Oricum, însă, felicitările noastre um, se îndreaptă în primul rând pentru cele două femei care au fost nominalizate pentru premiul Saharov și primesc acest premiu în ediția din 2016. Eu am avut ocazia, cum a fost menționat și de colegul meu, să vizit uh, Irakul și Kurdistanul și am condus o delegație, iar președintele uh, Bazani ni s-a adresat atunci. Am înțeles că uh, etnia Yezidi se pare că, de fapt, provine dintr-o veche uh, civilizație curdă. Dar eu l-am rugat pe domnul Bazani să facă uh, lobby în favoarea acestei etnii și uh, să ridice această problemă și în relația cu ambasadorul britanic la Consiliul de Securitate, pentru că Uh, ISIS trebuie să plătească pentru aceste uh, crime împotriva umanității. Iar uh, cei care sunt responsabili de genocidul împotriva populației yezidii trebuie să plătească. Din păcate, din motive care nu sunt foarte clare, nu am fost foarte susținut în solicitarea mea. Poate că și uh, premiul pe care îl acordăm acum va atrage atenția asupra acestei probleme și la Londra și la Paris și iar um, cu cât câțiva ani în urmă eh, am eh, organizat o serie de întâlniri cu delegații yezidi, inclusiv cu luptători yezidi și peșmerga care de asemenea au avut de suferit în urma violențelor din partea Daesh și am fost mirat de curajul eh, celor din etnia și din grupul Yezidi că au existat execuții în masă în rândul bărbaților din această comunitate, iar femeile au devenit um, sclave. Dar și cele două laureate de astăzi au avut de suferit personal din cauza ISIS și eu cred că vor deveni acum uh, campioane în a populariza uh, problemele uh, comunității Yezidi și poate că uh, femeile și copiii care încă uh, sunt sclavii ISIS vor putea să fie eliberați, pentru că în Raqqa, în Mosul și în alte orașe um, controlate de Daesh, în continuare sunt comise atrocități. Noi sperăm ca um, Uh, până la urmă statul islamic să fie învins și uh, sperăm uh, ca relele comise de ISIS de Daesh să fie eliminate din această regiune cât mai curând cu putință. Mulțumesc foarte mult. Cred că toți colegii vă susțin. Doamna Beatrice Pesera din partea grupului ALDE. Mulțumesc, doamna președintă. Dragă Nadia, dragă la mia, bun venit și felicitări! Am reușit, am parcurs o cale lungă pentru a ajunge în acest punct Dragă Nadia, mi-amintesc de ziua în care ne-am întâlnit pentru prima dată, a fost în februarie la Bruxelles și am fost uh, foarte impresionată de uh, povestea ta, de cât de hotărâtă ești uh, și uh, după aceea am cunoscut-o și pe Lamia la Strasburg prin colegul Weidenholzer. Uh, și uh, poveștile voastre au fost uh, motivante pentru mine ca vicepreședinte a Comisiei pentru Drepturile Omului să încerc să uh, folosim toate instrumentele de care dispunem. De aceea uh, am uh, făcut propunerea ca tu să primești, dragă Lamia, premiul uh, Saharov, pentru că uh, poate să constituie uh, un instrument de a atrage atenția asupra genocidului comis împotriva yezidii, dar poate fi și un instrument economic până la urmă pentru a ajuta pe cei care au avut de suferit. Este vorba de crime teribile, greu de imaginat și este nevoie de o voință extraordinară pentru a depăși aceste experiențe dar voi ați reușit până la urmă să luptați pentru uh, drepturile fundamentale ale uh, populației din care proveniți, să luptați în uh, organismele internaționale pentru pace și dreptate. Uniunea Europeană eh, s-a eh, înălțat eh, după experiența războiului, pe cenușa războiului, dar popoarele și-au exprimat până la urmă dorința de pace și sperăm ca să vină ziua în care bombele să nu mai poată să uh, glăsuiască și um, adunările naționale ale popoarelor să uh, aibă ultimul cuvânt. Premiul Saharov este un simbol al uh, celor care luptă pentru libertate, pentru dreptate, pentru egalitatea oamenilor. Voi, Nadia și Lamia, meritați acest premiu. Iar Eh, eu eh, am, simt că am obligații față de comunitatea Yezidi. Sunt uh, mii de femei și de copii care încă sunt sclavi și care uh, trăiesc ceea ce voi ați reușit să depășiți ca situație. Eu uh, sunt dispusă să te asist și în demersurile tale la Curtea Penală Internațională de la Haga, Uh, pentru că lupta voastră este un exemplu pentru întreaga lume. Avem mai mult, nevoie de mai multe Nadia, de mai multe Lamia și de mai multe premii Saharov. Thank you. Mulțumesc foarte mult, doamna Vergia, uh, în numele GUE. Marie Cristinte, vă rog. Mulțumesc, doamna președinte. La rândul meu aș dori să Vă urez bun venit în rândul nostru în uh, această săptămână pentru a primi premiul uh, Saharov. Așa cum uh, au spus și antevorbitorii mei, aș dori să mă raliez la aceste gânduri. Îl aveam și pe Mustafa Gemilev și pe Candundar. Dar și cred că toți uh, meritau premiul uh, Saharov, toți cei care au fost nominalizați. Însă există numeroase motive pentru care voi ați meritat acest uh, premiu. Ceea ce ați suferit, ați suferit în trei calități. În primul rând, în calitate de femei, apoi din cauza religiei voastre și apoi pentru că um, sunteți uh, iazidii uh, curzi. Nu vreau să repet uh, ororile pe care le-ați uh, suferit, pentru că cu siguranță e ca și cum v-am învârtit cuțitul în rană și nu este cazul să facem acest lucru. Da, a existat genocid, au existat crime împotriva umanității, au existat crime de război, da, au existat crime împotriva femeilor. Uh, Aș vrea doar uh, să uh, salut în numele stângii europene curajul uh, vostru și importanța curajului vostru pentru recunoașterea trecutului. Este important să îi eliberăm uh, pe cei care se află încă în mâinile barbarilor și este de lăudat și acțiunea voastră pentru pace, pentru că această regiune a lumii are nevoie ca tot mai mulți oameni să lupte pentru pace depășind uh, toate instrumentalizările posibile pe care le vedem prea des astăzi. Încă o dată vă mulțumesc foarte mult, uh, vă felicit și vă mulțumesc pentru curajul vostru pentru că acestea ne servesc drept exemplu. Mulțumesc foarte mult. Înțeleg că doamna Lochbiller și uh, doamna Hautala vor împărți cele trei minute din partea verzilor. Cine vrea să înceapă? Mulțumesc. O să vorbesc uh, în limba mea germană. Bine ați venit uh, și mulțumiri, doamna Hagi Bashar și doamna Murat pentru faptul că în ciuda suferinței groaznice pe care ați suferit, ați mai găsit puterea de a face publice toate aceste odioase crime, astfel încât alte femei să se poată libera mai repede. Antevorbitorii mei au uh, atras atenția asupra unei rezoluție din februarie anul acesta, în care am tratat uh, Irakul. Și în această rezoluție, Parlamentul European a solicitat soluționarea conflictului prin, în regiune printr-un conflict politic care să țină cont în patria dumneavoastră de situația minorităților etnice și religioase. Sper ca și dumneavoastră să participați la acest proces de conciliere. Doamnă Murad spuneați că pentru dumneavoastră este important ca făptuitorii să, și să uh, poată fi identificați și trași la răspundere. În această săptămână urmează să adoptăm o rezoluție prin care solicităm ca evidențele care au fost descoperite uh, în gropile comune recent uh, găsite să fie securizate. Pentru asta însă este necesar ca guvernul irachian să semneze și să ratifice statutul Tribunalului Penal Internațional. Astfel, uh, nu putem decât să apelăm la președintele țării noastre să facă acest lucru. Și pentru că sunt și eu uh, din Germania, uh, reiau Eh, mulțumirile aduse dumneavoastră eh, statului, eh, landului Baden-Württemberg, care a decis să găzduiască 600 de femei iasidice, iasidite care oferă și asistență psihologică și medicală acestor victime. Este foarte important să se cunoască uh, Uh, adevărata uh, talie a uh, problemei și amploarea problemei pentru ca să putea oferi ajutorul de care toate persoanele care au suferit aceste odioase crime să poată să-l primească. Nadia. Mulțumesc și eu aș dori să le urez bun venit Nadiei Murat și la miei Haji Bashar în Parlamentul European. Ați uh, fost prezente când uh, Comisia FAM și Comisia pentru Afaceri Juridice au discutat uh, diferitele opțiuni pentru ai aduce pe acești criminali plini de cruzime de la Daesh în fața justiției. Și o opțiune discutată a fost să avem în vedere posibilitățile jurisdicției extrateritoriale. Unele state Uh, membre UE au uh, criminali uh, Daesh care au luptat ca luptători străini și care s-au întors. Poate că aceasta ar fi soluția cea mai realistă pe termen scurt de a-i aduce pe criminali în fața justiției. Există 104 membri ai Parlamentului European care în aprilie au scris, i-au scris doamnei Mogherini și au cerut Uniunii Europene să definească uh, suferința voastră ca drept un genocid. I-am reamintit în altului reprezentant, doamnei Mogherini, de această solicitare a noastră în septembrie, însă până acum nu am primit un răspuns. Poate că săptămâna aceasta doamna Mogherini va fi pregătită să se exprime pe acest subiect, care este unul foarte important și foarte grav, pentru că trebuie să ne asigurăm că criminalii sunt aduși în fața justiției, pentru că dacă vorbim despre genocid, este cu atât mai simplu. Mulțumesc foarte mult. Acum Fabio Castaldo. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Și eu uh, nu pot decât să mă raliez um, gândurilor adresate Nadiei și la miei. Mă bucur că sunteți alături de noi astăzi și că puteți uh, depune mărturie pentru ce s-a întâmplat în regiunea voastră. Și bineînțeles și domnul Jamilev și domnul uh, Candundar, uh, ceilalți doi candidați la premiu, aș dori să-i felicit. Ne pare rău că domnul Candundar nu este alături de noi pentru a ne spune ce se întâmplă în Turcia, pentru că acolo este o situație diferită dificile în momentul de față. Am ascultat și am auzit poveștile voastre despre sclavie și despre uh, suferințele îngrozitoare pe care le-ați, uh, la care ați fost supuse. Și uh, sunt lucruri uh, mult mai îngrozitoare decât ne-am uh, putea imagina vreodată. Sunt acte de o violență de neimaginat o violență mm, incredibilă la care ați fost supuse. Evenimentele care s-au petrecut în comunitatea Yezidi și apelurile care au fost uh, lansate de membrii comunității voastre uh, sutele de femei, de copii și de bărbați care au suferit din cauza ISIS, uh, Uh, toate acestea au fost apeluri uh, strigăte de ajutor lansate omenirii. Este absolut esențial să răspundem tuturor acestor apeluri pentru a elimina suferința acestor oameni. De aceea, acest premiu este cu atât mai important, pentru că ne va ajuta să atragem atenția asupra cauzei voastre și asupra suferinței uh, oamenilor din această comunitate și ne va ajuta să-i aducem în fața justiției pe făptașii acestor crime îngrozitoare. Este important să existe un efort concertat din partea tuturor, astfel încât acești criminali să fie aduși în fața justiției și cred că doar prin hotărâre putem să atingem acest obiectiv. Pe de altă parte, avem problema reconstrucției problema returnării în uh, zonele respective există foarte mulți oameni care au fost dislocați și într-un fel sau altul trebuie să încercăm să revenim la normalitate, astfel încât acești oameni să se poată întoarce acasă. Aceasta este responsabilitatea noastră pentru copiii din Sinjar. Este important să exercităm presiunea asupra guvernelor noastre, pentru că fără această voință, fără voința comunității internaționale, va fi foarte greu uh, să facem ceva. Vă mulțumesc încă o dată pentru tot ce ați făcut și vă mulțumesc pentru toate eforturile pe care le-ați depus și pentru că sunteți alături de noi pentru a vă apăra această cauză care merită toate eforturile. Este important să sprijinim aceste victime ale violenței și să prevenim astfel de acte pe viitor. Vă mulțumesc foarte mult. Acum, domnul Laurențiu Rebega, din partea INF. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnelor și domnilor, dragi oaspeți. Evenimentul de astăzi marchează ca în fiecare an o atitudine exemplară a Parlamentului European. Mai mult decât o simplă acțiune festivă, premiul Saharov reprezintă un angajament al tuturor deputaților europeni față de o valoare centrală a umanității și anume față de drepturile omului. Permiteți-mi să salut decizia de a acorda în 2016 acest premiu Nadiei Murad și Lamiei Bashar, a căror luptă și hotărâre au subliniat în mod exemplar una dintre cele mai negre probleme ale lumii de astăzi, sclavia și traficul de ființe umane. Aceste probleme au existat, probabil, dintotdeauna, dar multă vreme societatea occidentală le-a ignorat sau le-a minimalizat. Europenii au crezut mult timp că civilizația și umanismul se impun de la sine, fără să fie nevoie să existe o acțiune hotărâtă și programatică în acest sens. Al doilea deceniu al secolului 21 a adus însă în prim plan terorismul și un întreg cortegiu de orori care păreau îngropate adânc în trecut. Crime, răpiri, sclavie, războaie civile, cele mai multe justificându-se în numele unor fundamentalisme religioase. Dar de fapt nu este vorba despre religie. Opoziția nu este astăzi între religii, ci între civilizație și barbarie. Iar resorturile terorismului nu sunt legate de credință, ci de lupta pentru putere. Și în această luptă victimele sunt oameni simpli, oameni pașnici, oameni buni. Nadia Murad, Lamia Bashar sunt niște eroine și au devenit simboluri ale luptei pentru umanitate. Dar cred că nimeni nu-și dorește să devină erou cu prețul suferințelor pe care le-au îndurat ele. Alături de ele sunt mii, poate zeci de mii, poate sute de mii de alte femei care în diverse colțuri ale lumii sunt victime ale sclaviei și traficului de ființe umane. Evenimentul de astăzi ar trebui să ne determine o dată în plus să acționăm ferm pentru eradicarea acestui flagel. Cred că stă în puterea noastră să o facem. Cred că avem datoria să lăsăm moștenire generațiilor viitoare o lume mai bună. Ceea ce știm foarte bine este că răul nu se combate nici prin fugă și nici prin indiferență. O rădăcină a răului este războiul. Războiul înseamnă abolirea regulilor, abandonarea valorilor, eliberarea violenței și a urii. Războiul este situația cumplită în care totul este permis și singurul drept este dreptul la forță. Nu trebuie să fim foarte perspicaci pentru a observa că sclavia și traficul de ființe umane au loc în acele zone care au fost sau sunt afectate de războaie sau conflicte violente. Europa are, acest de, are din acest punct de vedere o mare parte de responsabilitate. Multe conflicte se perpetuează din perioada colonială. Altele au fost cauzate de interese economice, lacume sau de rațiuni geopolitice cinice. Indiferent de cauzele ascunse în trecut, cel mai important lucru acum este să oprim aceste fenomene iar aici esențial este să acționăm cât mai rapid pentru oprirea războaielor și eradicarea terorismului. Nu este simplu, dar este singura cale. Într-un câmp de ruine în care se găsesc oameni și arme, este de la sine înțeles că acei oameni se vor omorî între ei pentru a supraviețui. Într-un loc în care, în loc de arme și de ruine, am avea locuri de muncă, școli, construcții, spitale și biblioteci, oamenii vor avea de lucru, vor învăța și se vor prețui unii pe alții. Europa poate și trebuie să fie un actor important în lupta contra războiului între fericirile creștine, la loc de cinste ceea ce a făcătorilor de pace. Vocația Europei trebuie să fie aceea de a răspândi în lume pacea, prosperitatea și civilizația. Le aducem astăzi un omagiu celor două eroine și le sprijinim în lupta lor, dar trebuie să acționăm în așa fel încât nimeni altcineva să nu mai îndure suferințele pe care le-au îndurat ele. Vă mulțumesc! Thank, thank, thank you. Now, colleagues, I've had four other colleagues who've asked for the floor. And I'm going... Mulțumesc, alți patru colegi, uh, alți cinci colegi au uh, cerut să intervină. Brief now because we have to hear from Mr. Zemlefens. Însă trebuie să vă rog uh, să vă încadrați într-un timp foarte scurt. Oops. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Cred că toate aceste premii Saharov sunt uh, bine meritate, însă cred că în acest caz acesta este un premiu foarte corect. A fost acordat uh, chiar pe bună dreptate, pentru că este dedicat tuturor femeilor care au fost uh, răpite, violate și umilite de Daesh. Dumneavoastră ne-ați mulțumit nouă pentru implicare și pentru prezența noastră. Cred că acesta este locul cel mai potrivit să vă mulțumim uh, noi uh, vouă pentru ceea ce ați făcut. Deci, practic, aceasta este o, o renaștere, în sensul că vă ridicați uh, din cenușă și ajutați și pe ceilalți și le dați speranță prin curajul vostru le arătați uh, teroriștilor că în uh, pofida a ceea ce au făcut nu au reușit și voi sunteți exemplul viu al acestui uh, curaj. Teroriștii își fac publicitate pentru crimele lor, pentru actele lor cred că trebuie să dăm uh, o voce mai mare victimelor și o voce mai mică teroriștilor. Uh, și, în concluzie, vreau să vă spun că nu sunteți singure. De foarte mulți ani, acest uh, Parlament adoptă rezoluții privind uh, protejarea minorităților, uh, inclusiv a minorității Yazidi, minorităților creștine și așa mai departe. Însă, trebuie să asigurăm și protecția celor care au trebuit să fugă din casele lor și trebuie să respectăm drepturile victimelor oriunde în lume, în Irak sau în alte locuri în care terorismul uh, lovește acest drept la justiție și la demnitate. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Widenholzer. Mulțumesc, doamnă președinte. Și în numele grupului de prieteni Iazidic uh, uh, vreau să mulțumesc pentru prezența celor două laureate. Vreau să mulțumesc și colegilor și colegilor care au sprijinit candidatura lor. Sperăm ca acest sprijin să crească în timp. Îmi amintesc foarte bine de ziua în care în acest Parlament am putut prezenta propunerea actuală. La sfârșitul intervenției mele am primit un SMS și SMS-ul mă înștiința că am devenit bunic și că am un nepoțel. M-a mișcat foarte mult. Uh, m-a mișcat foarte mult această apropiere dintre suferință cumplită și bucurie enormă. Cred însă că a fost un omen pozitiv și uh, iată că uh, nu în ultimul rând această tehnologie și te- ele- comunicarea electronică ne arată că uh, uh, evoluăm în direcția cea bună. Acest SMS uh, uh, uh, a fost un moment de bucurie într-un șir de vești tragice care a ajuns la noi din 2014 încoace. Urmăresc aproape zilnic evoluția din acea regiune și cred într-adevăr că avem o obligație de a-i ajuta pe acești oameni să se poată întoarce în țara lor uh, de origine. Trebuie să existe posibilitatea unei autoadministrări, autodeterminări uh, împreună cu uh, prietenilor creștini care în, atâta timp au fost totuși solidari cu ei. Recent m-am întors din Grecia, unde până acum ceva vreme iazidiții au, au fost obligați să trăiască în, în, în corturi, în cazări improvizate, în ciuda zăpezii, a frigului, și asta după ce au îndurat atâtea suferințe. <clears throat> și în timp ce în Saxonia inferioară, de pildă, există capacități de cazare libere. este foarte important și foarte bine că a existat acest pod aerian care permite și astăzi, uh, până la urmă, să uh, ajungă direct uh, la noi oameni care au nevoie de ajutor. Am rugămintea ca exemplul landului Baden-Württemberg să fie urmat și de alte țări și regiuni din Europa. În același timp avem nevoie de certitudine juridică și avem nevoie de Eh, posibilitate de a incrimina aceste eh, acte. Trebuie în același timp eh, să, să ajungem la o conciliere, dar o conciliere nu este posibilă fără dreptate. Am, am vorbit cu cineva a, am uh, vorbit, uh, de exemplu, cu, cu o persoană care a suferit, uh, a fost victima unei răpiri și care mi-a spus că și înainte de a fi fost răpită și de atunci vrea doar să devină profesoară, învățătoare. Asta e singurul ei vis. Mulțumesc că, pentru faptul că Eh, ne vorbiți despre refugiații care ajung în Europa. Evident, eh, cele două laureate sunt eh, exemple ilustre ale beneficiilor pe care le-au primit din partea țării noastre, dar mai sunt și atât de mulți alți refugiați. Domnul Adaptusen. Also like to welcome uh, the two laureates Mulțumesc, le urez bun venit celor două laureate în Parlamentul European. Vă mulțumesc foarte mult că ne-ați împărtășit uh, această poveste cu mult curaj și demnitate și pentru că ne-ați uh, atras uh, atenția asupra experiențelor îngrozitoare pe care le-ați trăit. Eu am avut privilegiul să inițiez rezoluția în februarie anul acesta care definește atrocitățile și persecuțiile împotriva uh, comunităților de iazitiți și de creștini ca genocid. Aceasta a fost o rezoluție istorică, pentru că a fost prima dată când acest Parlament a recunoscut un genocid uh, continuu. După recunoașterea în Parlamentul European uh, și alte parlamente au uh, urmat, de exemplu Camera Comunelor din Marea Britanie, Parlamentul din Australia sau Camera Reprezentanților și Senatul din uh, Congresul American și chiar și Casa Albă, de altfel, uh, au uh, urmat acest demers și uh, au făcut referire la rezoluțiile pe care le-am adoptat noi în Parlamentul European. Așadar, este un lucru foarte important și sunt mândru să vă spun că de fiecare dată când am fost uh, în Irak, de trei ori în ultimele 15 luni, oamenii uh, mi-au vorbit despre rezoluția din Parlamentul European. Am înțeles că înseamnă foarte mult pentru victimele genocidului să beneficieze de această recunoaștere. Aș vrea vrea de asemenea să spun că noi nu putem să ne oprim aici. Trebuie să facem mult mai multe pentru ca de acum înainte oamenii voștri, creștinii și alte grupuri uh, etnice să se poată întoarce la viața de dinainte și la casele lor. Și trebuie ca la nivel european să facilităm acest proces. Mă bucur că avem o majoritate politică largă în acest Parlament în ceea ce privește uh, sprijinul pentru zonele din Sinjar și zona talafar din Irak. Deci trebuie să lucrăm în acest sens și vă pot promite și vă pot asigura că nu ne oprim aici și vom continua până când veți uh, putea să vă întoarceți uh, acasă la voi. Vă mulțumesc încă o dată pentru prezență și că sunteți alături de noi în această seară. Vă mulțumesc foarte mult. Ana Gomez. Ana Gomez. Uh, thank you, Lamia and Nadia. Mulțumim, uh, Lamia și Nadia și mulțumim uh, domnule Jamile, îi mulțumim și lui, uh, domnului Dundar care nu este în sală, vă mulțumim tuturor pentru acest, că sunteți exemple ale rezilienței și îndrăjirii în, în lupta pentru libertate. Am notat uh, faptul că a mulțumit uh, landului Baden-Württemberg pentru faptul că a, a uh, desfășurat un program de salvare a femeilor și copiilor uh, și pentru faptul că a pus la dispoziție facilități uh, care permit și uh, refacerea post-traumatică a victimelor. De ce Baden-Württemberg și nu este urmat de Uniunea Europeană? După ce cu alte colegi și alți colegi în, am vizitat Irakul în ianuarie 2015, am uh, formulat uh, astfel de recomandări în altului reprezentant, doamnei Mogherine, uh, recomandând să, uh, chiar un program de salvare a femeilor și copiilor din uh, mâna Daesh. De ce? În primul rând pentru a reuși, a, pentru că aceste persoane să reușească să depășească traumele pe care le-au suferit. Deci, de ce uh, statele europene care uh, sunt implicate în asistența militară oferită luptătorilor peșmerga, de ce aceste stare state nu se coordonează pentru uh, refacerea, reconstruirea regiunii Sinjar, pentru refacerea acelor infrastructuri care să permită reîntoarcerea oamenilor în acele regiuni. De ce Uniunea Europeană uh, uh, face trimiteri la procurorii speciali la crimele uman- împotriva umanității, Tribunalul Penal Internațional și așa mai departe, acceptând uh, că iazidiții sunt victimele unui genocid și nu recunosc în același timp că această comunitate este discriminată negativ, așa cum am văzut-o și cu colegii mei în Grecia, în taberele de refugiați. Deci astea sunt întrebările pe care trebuie să le punem și la care trebuie să răspundem aici în prezența acestor două femei extrem de curajoase, care sunt luptătoare, sursă de inspirație pentru comunitatea lor, pentru comunitatea yazidi, eh, pentru eh, toți eh, irakienii, pentru toți aceia care luptă pentru libertate. Mulțumesc! Thank you. Last but not least, Mulțumesc foarte mult! Ich sitze hier. Ähm, ganz... Doresc să mulțumesc pentru curajul dumneavoastră al celor două deținătoare ale premiului. Uh, ne transmiteți și nouă acest curaj și în numele dumneavoastră și al celor uh, câteva mii de femei și de copii care se află încă într-o situație teribilă iar Parlamentul European obișnuiește să uh, susțină în continuare pe deținătorii uh, premiului Zaharov în activitatea lor viitoare. Și noi vom respecta tradiția acestei instituții pentru ca toți cei care fac parte din comunitatea Yezidi să poată fi susținuți și protejați. Și eu sunt recunoscător și doamnei Lohpiller. Trebuie să invităm și guvernul turc să se um, asocieze curții penale internaționale pentru că știm că acum uh, multe state africane s-au retras uh, din uh, Curtea Penală Internațională. Dar este important ca toate femeile care au avut de suferit, care au fost violate în lume, să poată până la urmă să-și caută dreptatea la Tribunalul Penal Internațional. Deci, Mulțumesc pentru curajul dumneavoastră și rămâneți puternice în continuare. Thank you. Thank you, So you heard there, we want you to keep strong. Ați auzit, dorim să rămâneți puternice, dorim să vă susținem în activitatea dumneavoastră și tot ce putem face, eh, vom face. Doriți să mai spuneți câteva cuvinte, Nadia? ممنون مش هر یکی شوی پیفتی و هر یکی که رای خود سروی تشتی دایی să mulțumesc tuturor care au intervenit și au spus părerea astăzi. Tot ce ați spus dumneavoastră ne dorim uh, până la urmă să se îndeplinească. But these need to happen soon. Dar trebuie să acționăm rapid, pentru că nu mai avem timp. Există atâtea uh, nedreptăți împotriva acestor oameni.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 foarte greu pentru noi. Dar vocea dumneavoastră, susținerea dumneavoastră ne ajută să rezistăm pentru a lupta împotriva terorismului și atrocităților. بسكنن ومشتكي ومطلبات شتكي بس يروم البيد اللي نجبر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 în fața dumneavoastră a Parlamentului European. Dar iată că noi acum putem vorbi despre eh, toate atrocitățile de care am avut eh, parte și eh, contăm pe susținerea dumneavoastră pentru că singure nu vom avea șanse să învingem. ممنون مش I would like to thank you all. Și eu doresc să vă mulțumesc dumneavoastră pentru că am putut vorbi despre toate aceste probleme. I think your suggestions... Cred că sugestiile dumneavoastră trebuie să fie transpuse în practică pentru că oamenii așteaptă de 2 ani și nu mai rezistă. Da, nu e ușor să trăiești în asemenea situație de doi ani jumate. We will not give up and we will... Noi nu vom renunța la această luptă, la această campanie. And I hope that you... Și sper că și dumneavoastră veți putea să acționați, să creăm o zonă sigură, pentru că deja e prea târziu. ISIS ar fi dorit ca noi să dispărem, să nu uh, continuăm să existăm, dar eu promit că noi vom continua să existăm și vom continua să luptăm. Uh, Mulțumesc. Doamna Valenciano dorește să spună câteva cuvinte în încheiere și după aceea vom da cuvântul și domnului Jamilov. Mulțumesc. Cred că, de fapt, uh, s-a spus totul. Toți colegii și-au arătat disponibilitatea să sprijine aceste demersuri în numele cetățenilor europeni. Cei care ne aflăm aici reprezentăm o mică parte a sutelor de mii de cetățeni din Europa care uh, doresc să vă susțină și eu uh, cred că zilele acestea uh, vor aduce vizibilitate luptei dumneavoastră pentru a putea să ajutăm femeile și copiii din comunitatea Yezidi să le eliberăm. Mulțumesc foarte mult. Iar acum, stimați colegi, noi vom conferi premiul Zaharov celor două invitate de astăzi, dar este foarte greu, de fapt, să uh, găsești uh, premiantul, pentru că atât de mulți oameni ar fi meritat. Deci, domnul Jamilev, dumneavoastră aveți uh, o experiență extraordinară în lupta pentru poporul dumneavoastră. Mă bucur că vă aflați în mijlocul nostru astăzi. Aveți cuvântul. Дорогие Надея Мурат. Dragă Nadia Murat și dragă Lamia Agibașar, stimați membrii Parlamentului, Doamnă președintă, am menționat deja că eu am fost unul dintre finaliștii pentru premiul Saharov. Dar, din nefericire, în lumea noastră există atâtea probleme, atâta injustiție. Faptul că eu am fost nominalizat, m-am numărat printre primii trei nominalizați, a fost o susținere psihologică extraordinară pentru mine și pentru uh, tătarii din Crimea. Pentru că uh, noi încercăm fără să recurgem la violență, să combatem ocupația sovietică a Crimeei. Dacă ne uităm la lista celor care au fost nominalizați, cred că ar fi uh, corect și ar însemna o mare susținere morală pentru că acest premiu să fie acordat lui uh, Hamotohte, care a fost condamnat pe viață uh, de către guvernul comunist din China pentru că a luptat pentru uh, drepturile poporului său. Dar aceste femei curajoase, Nadia și Lamia, uh, care încearcă să lupte împotriva acestor bandiți, acestor criminali care afirmă că sunt musulmani, dar care, de fapt, aduc cele mai mari de servicii islamismului din lume. Eu mă bucur că premiul care poartă numele unui mare umanist și luptător pentru drepturile omului și care a fost prietenul meu când am luptat împotriva regimului comunist omul care a susținut uh, populația mea pentru a se întoarce în Crimea și care mi-a salvat viața pentru că a reușit să mă elibereze din închisoare. E vorba de Andrei Zaharov. Iată că premiul Andrei Zaharov acum este atribuit acestor femei extraordinare, acestor femei curajoase, Nadia Murad, Lamia Agibajar. Vă rog să uh, țineți minte că cei care comit aceste crime nu sunt musulmani comit de crime și împotriva islamului. Vă mulțumesc că sunteți atât de curajoase și vă mulțumesc că vă aflați astăzi aici. Mulțumesc de asemenea și trebuie să ne gândim că dumneavoastră luptați de multe, de mulți ani pentru drepturile omului. Acum, dacă cineva mai dorește să ia cuvântul, dacă are ceva foarte important de comunicat, doamna vicepreședintă. Doar am vrut să fac câteva anunțuri. Asociația Parlamentară și uh, Comitetul de Cooperare cu Rusia va avea întâlnirea miercuri de la orele 14.30 uh, până la 16 fără un sfert. În marți vom avea o întâlnire cu Comitetul Uniunea Europeană-Turcia la 15.30 până la 16.30 și reuniunea delegației cu Irakul va avea loc uh, miercuri între orele 16 și 17.30. Iar uh, la uh, delegația cu Irakul veți participa și la întâlnirea cu Rusia și Turcia vom avea posibilitatea să avem un schimb de vederi cu domnul Gândaș, cu domnul Jamilov. Deci pentru cei care nu au putut astăzi să intervină, vor avea ocazia în cadrul acestor întâlniri să o facă. Mulțumesc! Da, înțeleg că este deja foarte târziu. Deci, stimați colegi, veți avea ocazia să vă întâlniți și cu ceilalți nominalizați pentru premiul Zaharov. În zilele următoare programul lor este foarte încărcat. Aș vrea să-i spun lamiei Ați vorbit de susținere umanitară pentru uh, comunitatea dumneavoastră. Noi avem responsabilități în comisia noastră, în Parlamentul European și împreună cu colegii din comisia uh, DEVE uh, vom încerca să vă susținem. Iar în ce privește situația refugiaților din Grecia, eu și Enrique Guerrero care este raportor permanent pentru sprijin umanitar, am uh, făcut demersuri uh, pentru ca să se îmbunătățească condițiile din taberele de refugiați din interiorul Uniunii Europene. Iar Lamia, ai vorbit despre educația copiilor și aceasta este o problemă care ne preocupă în mod special în comisia noastră. Deci, Vom avea ocazia să ne mai întâlnim cu laureații. Mâine se conferă premiul Zaharov și, bineînțeles, că noi vom continua colaborarea. Deci, noi uh, uh, nu uh, opri, stopăm colaborarea uh, aici prin acordarea uh, premiului și cu de am continuat uh, colaborarea și cu deținătorul premiului Saharov de anul trecut. Deci îi spun și domnului Gemilev și Nadiei că uh, vă vom susține uh, și mâine și mâine, dar și pe viitor. Vă mulțumesc și așteptăm întâlnirile cu dumneavoastră în zilele următoare și vă vom susține în lupta pentru ca să se bucure de eh, dreptate comunitățile din care faceți parte.